Mesdames, Messieurs, chers collègues, nous allons débuter cette audition. și domnilor, stimați colegi, vom începe această audiere. Mulțumesc celor prezenți. Sunt întotdeauna puțin surprins de diferența între uh, intensitatea cu care se cer audierile de către anumite grupuri politice și după aceea participarea efectivă atunci când ținem audierile respective. Însă nu mă îndoiesc că colegii sunt în fața ecranelor, în birourile lor și privesc ce se întâmplă aici prin, pe internet. Vom pune accentul în această după masă pe companiile uh, private militare și de securitate și uh, activitățile efectuate în numele politicii de apărare și securitate comune. În ultimii ani am văzut că utilizarea acestor companii private de securitate în Irak, Afganistan și în alte cazuri a creat controverse. situație datorată în parte lipsei unui cadru internațional juridic clar pentru a reglementa activitățile acestor companii. În ceea ce privește Uniunea Europeană, recursul la companiile private de securitate a fost limitat până acum, acestea fiind folosite în special pentru a asigura siguranța personalului. Însă, dată fiind lipsa cronică de personal pentru misiunile civile, lucru evocat și în această dimineață când am vorbit despre misiunile din Bosnia și Kosovo, este Uh, previzibil ca Europa să facă apel la asemenea societăți din ce în ce mai mult în viitor. O evoluție recentă este elaborarea unui cod de conduită internațional semnat de către un număr mare de companii private de securitate din lume și din ce în ce mai multe alte companii se alătură acestui cod. Avem trei secțiuni. Astăzi am a, ales să divizăm, să împărțim audierile în trei. O primă parte care include trei experți și care vor prezenta situația de fapt dintr-un punct de vedere contextual, academic, juridic. Un, o a doua secțiune unde îi vom putea asculta pe reprezentanții unor companii, domnul Bear Park, director general al Asociației Britanice a Companiilor de Securitate Private și domnul uh, Clark, director la G4S și o a treia sec- secțiune instituțională unde îi vom audia pe responsabilii Uniunii Europene care se ocupă cu Uh, servici, acțiunile externe. Îl vom avea pe domnul Klampenhauer și domnul Patrick Child uh, de la Administrație și Finanțe, care este cel care semnează contractele legate de angajarea companiilor externe în misiunile PESC. În primul Prima secțiune o avem pe doamna Anne-Marie Buzatu, coordonatoare în programul pentru privatizarea mm, securității la Centrul pentru Controlul Democratic al Forțelor Armate, DECAF de la Geneva, care are un rol activ și este o expertă recunoscută în materie. După aceea, domnul profesor Ronziti, profesor de drept internațional la Roma și consilier științific. Și al treilea invitat este domnul Branovic, uh, cercetător la Universitatea Liberă din Berlin. Îi voi da cuvântul pentru a începe domnului Buzatu și după aceea uh, vom asculta celelalte intervenții, după care va urma o dezbatere cu membrii. Aveți cuvântul. Thank you, thank you, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru ocazia de a veni să vă prezint lucrurile. Voi vorbi astăzi despre provocările cheie din punct de vedere reglementar în ceea ce privește companiile private în domeniul securității. Vă voi prezenta după aceea un proces pentru a permite o supraveghere și o responsabilizare mai mare a acestor Uh, companii private. Și voi încheia cu câteva recomandări pentru subcomisia dumneavoastră și pentru statele membre. S-au scris foarte multe în legătură cu problemele legate de companiile private în domeniul securitar. Vreau să mă refer la câteva elemente cheie care pun probleme guvernanței eficiente în Uh, serviciile respective. În primul rând, dreptul internațional nu se aplică direct actorilor privați. Aceasta este interpretarea tra- tradițională. După cum știți, interpretarea tradițională spune că doar statele și agenții lor sunt uh, legați de, uh, legate de angajamentele, cum ar fi cele legate de drepturile omului. Uh, Angajații companiilor private sunt actori non-statali, chiar dacă sunt angajați de anumite state și nu, sunt, nu intră sub incidența tratatelor internaționale. Și se, li se aplică regimul legal local. Deci se aplică regimul juridic al terenului unde activează companiile respective. Deseori însă aceste companii activează în uh, teritorii unde statul de drept nu este respectat sau unde statul a eșuat sau eșuia este un proces de a eșua. Și deseori statul respectiv nu poate să supravegheze corespunzător actorii privați decurg după aceea următoarele probleme care sunt eh, legate între ele. Apare problema jurisdicțiilor multiple și dificultatea anchetelor transfrontaliere. Datorită statutului non-statal, personalul nu este limitat unei jurisdicții. Personalul poate să eh, se deplaseze peste granițe, care devin din ce în ce mai permeabile. s-ar putea ca mai multe jurisdicții să pot fi aplicabile extrateritorial, ceea ce ne duce la următoarea provocare legată de anchetele transfrontaliere. Sistemele juridice naționale, în special sistemele juridice penale, nu reglementează și nu responsabilizează persoane în afara granițelor statului. Dacă un acuzat tra- traversează o frontieră sau comite o infracțiune într-un alt stat sau pe teritoriul unui alt stat, atunci dreptul național nu poate să încadreze această infracțiune. Ilustra- statutul legislației Statelor Unite ilustrează această problemă. Astfel, ajungem la concluzia că există uh, o lipsă de supraveghere și responsabilitate independentă. Uh, provocare ce a apărut în mass media și, ca urmare a acestor relatări, au existat o serie de inițiative. O inițiativă elvețiană, de care poate ați auzit, este de a Uh, de redacta un document care se numește documentul de la Montreux, prin care se menționează condițiile din convențiile de la Geneva care trebuie să fie respectate de către actorii privați. Acest document a fost redactat în septembrie 2008. 17 state au susținut documentul care este de fapt un concept interesant în dreptul internațional și încă 36 de state au, au susținut documentul ulterior. A mai apărut după aceea Codul Internațional de Conduită pentru Actorii Privați, cunoscut sub uh, apelativul ICOC. Acest cod de conduită pune accentul pe uh, acuzațiile aduse personalului la fața locului. Pentru că este nevoie de reglementări mai puternice. Acest cod de conduită este determinat de către industrie, însă sunt implicați mai mulți actori, se, este implicată și industria în introducerea mecanismelor de supraveghere. Deseori se menționează probleme în contextul Statelor Unite și poate avem impresia că este o problemă legată de Statele Unite. Însă, după cum ne arată cifrele, nu este vorba de o problemă strict americană. 43,5% dintre companiile care au semnat documentul se află în Europa. 24% sunt din Africa, 21% sunt din America de Nord, inclusiv din Canada. Există șapte companii din Asia, o companie din America Latină. Pe lângă cele 71 de companii care au semnat documentul, mai există în jur de 20 de companii care finalizează semnă, procedurile pentru a semna documentul. Deci, peste câteva Uh, luni numărul va ajunge la în jur de 90. În acest cod de conduită și vă voi da legăturile internet pentru a uh, accesa cod care a fost adus și în franceză și germană, uh, se uh, combină standarde legate de drepturile omului. Obligații cum ar fi uh, incluse în tratatele internaționale, cum ar fi Convenția Europeană pentru Drepturile Omului, uh, aceste obligații sunt transformate în obligații legate de drepturile omului care pot fi adoptate de către companii private. S-a stabilit și un calendar pentru un mecanism de supraveghere, o instituție pentru a uh, face ca codul să fie să poată fi pus în aplicare. Avem un calendar în acest sens. Dacă priviți datele și vă pot spune că suntem în calendar, această instituție va fi operațională în mai 2012. Probabil că vă întrebați ce va face un asemenea mecanism de supraveghere și conformitate. Va exista un comitet conducător care este într-o primă fază uh, și a identificat patru domenii principale. Primul domeniu este verificarea și uh, pe baza prin audit, monitorizare și certificare, după care uh, revizuire și raportare de pe teren, verificarea și coroborarea plângerilor și administrarea codului. Există foarte multe informații, însă, după cum am menționat, suntem foarte implicați în faza a doua a inițiativei. Informațiile la zi pot să fie găsite pe internet și codul este la site-ul www.icoc.org. Aici găsiți un exemplar al codului de conduită, de asemenea în limba franceză și germană și găsiți procesele verbale ale întâlnirilor comisiilor, uh, detalii în legătură cu membrii și alte documente. Deci uh, vă încurajez să vizitați site-ul respectiv. În final, câteva idei în legătură cu felul în care putem progresa și rolul Uniunii Europene în proces. Prima recomandare ar fi să se conștientizeze statele membre despre acest proces. Statele implicate sunt Statele Unite și Regatul Unit, precum și Elveția. Însă Comitetul de Conducere ar dori să existe o disipare mai mare pe state și să existe o conștientizare mai mare în statele membre europene. De asemenea, noi avem o capacitate duală de client și, client și factor de decizie. Ca și clienți, um, includem standarde în contractele cu companiile private și ca și factor de decizie implementăm politicile respective. În, după aceea trebuie să ne angajăm activ în construirea unui mecanism de supraveghere și guvernanță. Acest proces în legătură cu codul de conduită poate să își atingă obiectivul ca securitatea, fie că este uh, asigurată de către companii private sau de către state, uh, poate să fie conformă uh, cu standardele. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Dau cuvântul profesorului Ronziti. Mulțumesc foarte mult. Merge? Bun. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Am pregătit uh, intervenția mea în limba italiană, așadar, și ați primit-o înainte de această audiere, așa că o să vorbesc în limba italiană. Și bineînțeles, în discuții ulterioare voi putea să răspund în engleză sau în franceză, dacă este cazul. În primul rând, aș dori să subliniez un lucru. În ceea ce privește terminologia folosită, eu am folosit mereu termenul de contractant subcontratant, o, o întreprindere privată de securitate, dar și o întreprindere militară cu același profil privat, care au activități diferite. Pe de o parte, companii care se ocupă de securitate, de exemplu gărzi la ambasade. Este vorba de state mici care nu își pot permite luxul uh, de a plăti uh, sau de a avea gărzi permanente, așa cum să zicem că se întâmplă cu ambasadele Italiei, cu acei carabinieri, atunci statele mai mici recurg la firme specializate de securitate. Apoi avem și întreprinderi sau firme militare de securitate sau care ele au un rol direct în conflicte fie că e vorba de conflicte armate interne sau chiar pe plan internațional. Pe scurt, nu voi folosi decât un singur termen, acela de contractant, de unitate contractantă, pentru a descrie ambele realități. Am efectuat o serie de studii. Să știți că lucrez cu șapte universități din Europa, și cu aceste universități europene am făcut o serie de studii și sondaje în cadrul celui de-al șapte program cadru al Comisiei Europene și am și publicat o carte pe acest subiect. Deci vreau să vă spun că există materie și studii în domeniu și se pune mult accentul pe acest fenomen al privatizării războiului ne punem întrebarea legată de semnificația acestui fenomen al privatizării războiului și să ne punem întrebarea până unde merge acesta. Așa cum spunea doamna Buzatu, numai ce funcția de securitate vizează însăși organizarea și funcționarea statului prerogativele sale de organizare și control. Deci ne punem întrebarea în ce fel poate să existe un spațiu alocat actorilor privați. Există legislație în materie, însă aș numi-o una negativă, deoarece, în esență, această legislație ne spune ce nu poate să facă o astfel de firmă privată și aș mai face o distinție aici, din capul locului, aceea între contractant sau subcontractant și mercenar. Pentru că de multe ori acești, aceste firme contractante sunt numite mercenare, dar nu este uh, cazul să fie numite așa. Trebuie să facem o anumită distincție și să evocăm anumite convenții internaționale, în speță articolul 47 din primul protocol adițional al Convenției de la Geneva din 1949, care nu definește mercenarul sau mercenarii, ci pentru a fi mercenar Uh, se pun șase condiții destul de greu de îndeplinit în mod simultan de către o anumită entitate sau o anumită persoană. Primul criteriu și cel mai important este cel al, al participării directe la conflicte. Cine nu participă direct la ostilități, la conflicte, nu poate fi considerat ca și mercenar. Dar nu numai acest prim protocol protocol adițional al Convenției de la Geneva care merită evocat. Mai sunt și alte texte din dreptul internațional care sunt relevante aici. Mă refer aici la Convenția Internațională pentru eliminarea mercenariatului, apoi la Organizația Unității Africane care a uh, stipulat anumite lucruri în acest sens. Avem apoi convenții din 89 uh, și mai recente care interzic cu toatele mercenarii la nivel internațional. Iată deci toate aceste convenții internaționale trebuie spus că nu au fost ratificate de către toate statele din comunitatea internațională. Primul protocol adițional, mai cu seamă, deci cel din 1949, a fost ratificat de cele 27 state membre ale UE, dar nu de către Statele Unite. Și aceasta este una dintre problemele care se pun sau care trebuie rezolvate dacă dorim să rezolvăm problem, să rezolvăm lucrurile. M-aș referi și la Convenția ONU din 89, uh, mai în detaliu. M-am Mm, m-am uitat peste această um, convenție și am văzut că există 32 de, 42 de state care au ratificat-o. Dintre cele 27 de state membre ale UE, doar Italia a ratificat convenția despre care vorbeam, cea din 1989. Deci trebuie să conștientizăm aceste lucruri. Ă, este vorba de o situație caracterizată printr-o geometrie variabilă, deoarece nu toate statele au semnat aceleași convenții internaționale. Un alt ă, aspect care a fost abordat, pe care l-aș aminti și eu, este principiul respectării drepturilor omului și ale drepturilor umanitare pe plan internațional. Curtea Internațională de Justiție a stipulat în mai multe rânduri, nu numai prin avize consultative, ci și prin anumite decizii, faptul că drepturile omului și dreptul umanitar internațional este aplicabil în caz de conflict armat. Există conflictul între lex specialis și lex generalis drepturile omului sunt lex generalis și dreptul umanitar internațional ține de lex specialis. Bine, nu vreau să intru în detalii juridice, eh, poate greoaie, le putem evoca în timpul discuției ulterioare, însă important este că aceste două secțiuni din dreptul internațional trebuie să fie aplicate. Mai cu seamă, când vine vorba de statele membre ale Uniunii Europene. Toate statele UE sunt parte la Convenția Europeană privind drepturile omului. Și aceasta este un lucru cât se poate de clar și definitiv. Atunci când un stat membru controlează un teritoriu care nu este parte la convenție, de exemplu, controlul unei părți a unui stat cum este Irakul sau mai știu eu unde, acest stat este obligat să respecte Convenția Europeană Convenția privind drepturile omului. Și acest lucru este și mai important și va fi și mai important atunci când Uniunea Europeană va adera la Convenția Europeană a Drepturilor Omului și vor uh, exista Uh, o serie de aspecte de jurisprudență care vor fi extrem de interesante pentru statele membre care vor de- dori să desfășoare operațiuni în străin- străinătate. Vor exista uh, persoane care vor face, care vor uh, uh, uh înainta uh, un apel, un recurs, simțindu-se lezate uh, în timpul unor conflicte. Deci aceste căi de atac vor exista uh, atunci când europeană va fi uh, uh, semnat uh, Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Însă, când vine vorba de dreptul umanitar internațional, nu mai există aceleași căi de atac. Dacă există anumite încălcări ale drepturilor dreptului internațional, ne gândim automat la Curtea Penală sau Tribunalul Penal Internațional. Însă nu trebuie să uităm că există și alte jurisdicții și alte tribunale și curți care pot să asigure sau să dea despăgubiri uh, victimelor în contextul încălcării dreptului umanitar internațional. În acest context, statele membre uh, sunt deci parte nu numai la Convenția de la Geneva din 49, dar și la cele două protocoale adiționale care reglementează cazuri inclusiv cazurile de război civil. Vedem astăzi cât de importante sunt aceste norme în contextul actualității și, deci, Uniunea Europeană este ținută să respecte anumite lucruri în lumina dreptului internațional atunci când desfășoară operațiuni în afara teritoriului său. Mă, gândi, mă gândesc acum la secretul general al ONU, care în 1989 edita un buletin care uh, făcea o listă a intervențiilor ONU și uh, a drepturilor care trebuie respectate. Mai există o altă noțiune aici, când vine vorba de aceste firme subcontractate. E vorba de participarea la conflicte. O bună parte din doctrină și, în general, experții ne spun că aceste intervenții sunt utile, însă aceste firme nu trebuie să participe direct la ostilități dacă ar face-o, ar, fi, ar putea fi caracterizate ca mercenare. Un lucru este clar, care a fost de altfel uh, subliniat de Comitetul Internațional al Crucii Roșii, dar mai avem și alte exemple care au fost evocate. De exemplu, transportul de muniții, să zicem. transport într-un punct care reprezintă baza de pe care vor fi lansate anumite operațiuni. Ce înseamnă acest transport? Adică ce reprezintă cel care face transportul? Este oare o entitate, o persoană care participă direct la conflict sau nu? Este complicat, pentru că Știm foarte bine că aceste firme de securitate deseori au uh, atribuții în, în materie de transport. Nu vreau să mă uh, lungesc prea mult, știu foarte bine care uh, este timpul pe care trebuie să îl respect, dar plin această problemă a participării directe la conflicte, vroiam să mai evoc și un alt element, și anume ceva ce apare în dreptul internațional și care nu a fost suficient uh, studiat până acum. Uh, nu a fost studiat de cei care uh, urmăresc acestui fenomen, acest fenomen al firmelor private. Este vorba de persoanele care urmează forțele armate, fără însă să facă parte din acestea. Există o serie întreagă de persoane care uh, Eh, deci, cum v-am spus, urmează pe teren eh, forțele armate, nu fac parte din ele, dar furnizează servicii forțelor armate. Bineînțeles că aceste persoane și entități trebuie să poată să fie autorizate eh, să poată să intre pe terenul respectiv uh, Uh, să aibă niște documente de identitate și, în, în caz extrem, să poată să beneficieze de statutul de prizonier de război. Convenția de la Geneva face referire la membrii unităților de lucru sau uh, la membrii unităților care oferă servicii uh, forțelor armate, militare. Nu trebuie să uităm aceste aspecte, pentru că recent, într-un raport, pot să vă spun că am citit, era de un raport care a fost prezentat uh, la, în Congresul American, și anume că 74% din uh, acea forță de lucru sau din efectivele angajate în Afganistan și în Irak de către Statele Unite ar proveni din rândul firmelor private de securitate. De ce? Nu sunt persoane care participă direct la conflicte, la lupte, sunt persoane care furnizează diverse servicii, tot felul de servicii. Și aceste persoane nu pot fi considerate ca și persoane care iau parte la conflicte. O altă problemă care se pune aceea pirateriei. Acesta este un fenomen care vedem bine a luat amploare. Chiar a, a luat amploare foarte mult în ultima vreme, Golful Aden, Oceanul Indian, etc. Așa că ne punem întrebarea dacă nu ar putea, am putea să recurgem la firme, să contractăm firme private pentru a garanta traficul și navigația maritime. Am reflectat mult pe marginea acestor subiecte și aș putea să vă spun că aceste firme nu pot fi folosite pentru a-i fugări pe pirați, pentru că aceasta ar intra în conflict cu dreptul internațional al mării. Însă, după părerea mea, aceste firme pot fi utilizate pentru a întreprinde operațiuni de apărare împotriva atacurilor piraților. Acest lucru nu este foarte bine văzut totuși de Organizația Dreptului Mării, însă realitatea este uh, ce este. Uh, Organizația Dreptului Mării a făcut niște propuneri în acest sens, însă ele nu par funcțion să funcționeze. Vă propun să închei cu lucruri legate de legislația internațională, dreptul internațional. Uh, am evocat deja aceste lucruri. Dreptul internațional urăște, dacă îmi permiteți, războaiele private. Nu există în accepțiunea sa război privat. Și toate convențiile internaționale care practic codifică dreptul Cutumiar vorbește, toate aceste lucruri vorbesc despre forțele armate ordinare, normale, ale statelor, deci care aparțin de state sau este vorba de persoane care sunt chemate ca și voluntari, dar întotdeauna în acest cadru al dreptului militar noțiunea de combatant a fost lărgită, însă ea nu poate fi lărgită la infinit pentru a include și aceste firme private, acești contractanți. Convenția din de la Haga din 1977 a permis o anumită codificare, însă nu cred că firmele despre care vă vorbeam ar putea să fie incluse aici, în acest gen de definiții. Doamna Buzadu ne-a spus următorul lucru. Și de fapt aș vrea și eu să reamintesc principalele instrumente, cele trei instrumente care sunt în curs de elaborare în acest moment. În primul rând uh, documentul de la Montreux, apoi uh, codul ICOC de bună conduită toate acestea la inițiativele guvernului, inițiativa guvernului uh, uh, elvețian și a Crucii Roșii, Roșii și în acest moment Consiliul privind drepturile omului al ONU este și el pe cale să organizeze un, sau să pună la punct un cod de conduită în ceea ce privește furnizarea de servicii de securitate de către firmele private. Însă, Uh, este foarte greu să se facă apel la aceste servicii, se pare. Ce se poate spune, având în vedere aceste încercări de legiferare pe plan internațional? Nu e vorba numai de legislație, pentru că e vorba de soft law, deci drept neobligatoriu, neconstrângător. Putem să spunem că uh, comunitatea internațională are păreri împărțite când vine vorba de abordarea juridică. Pentru că aceste instrumente să aibă uh, un, să fie utile și eficace, ele trebuie să aibă un caracter cât se poate de universal. Uh, uh avem o serie de convenții care uh, sunt doar parțial aplicabile sau nu sunt, par, uh, nu sunt aplicate, nu de toată lumea. Trebuie apoi să fie uh, obiective împărtășite de toată lumea. Iar în cadrul grupului de lucru de la ONU, Consiliul Drepturilor Omului, se încearcă elaborarea acestor instrumente. Acest Consiliu al Drepturilor Omului, tracăt fie sput, este considerat drept un grup destul de radical, cel puțin în ce privește componența sa actuală. Uh, Uh, deci, dacă este să vedem cum evoluează lucrurile în cadrul acestui grup, pot să vă spun că statele membre au votat împotriva continuării lucrărilor în acest sens. Deci, putem să spunem că, într-adevăr, există păreri absolut uh, împărțite în acest sens. În Uniunea Europeană există niște legi care vizează uh, anumite state membre, deci Uniunea Europeană. Situația nu este deloc clară. Uh, trebuie văzut dacă nu cumva uh, trebuie urmată calea sugerată de noi, de cercetători, care uh, sugerăm să se refacă din rădăcini, din temelie, tot sistemul european în materie. Mă refer la sistemul juridic. Ce ne arată bilanțul pe care noi l-am făcut în acest sens? Ei bine, cadrul legislativ este destul de vag. Să zicem, Italia. Avem niște legi extrem de restrictive când vine vorba de aceste firme de securitate care acționează în străinătate. Acest lucru este permis în dreptul italian, însă în, uh, cu foarte multe limitări și uh, multe restrângeri. Bineînțeles, o firmă care dorește să, uh, să ofere servicii de, de gardien, de pază la o bancă de pe teritoriul Italiei, poate să o facă fără probleme. Însă, ce se întâmplă atunci când firmele acționează în străinătate, de exemplu, dacă sunt lansate în operațiuni împotriva piraților? Nu vreau să revin la studiile pe care le-am efectuat până acum, însă mă marginesc să constat că există diferențe, să zicem, între dreptul britanic și cel italian. Asta ca să vă dau numai un singur exemplu. Poate că vom reveni la aceste lucruri mai încolo. Iată, deci există țări ca Italia, ca o legislație foarte strictă, iar altele care sunt mult mai permisive decât noi. Iată, domnule președinte, și acum pot să spun că o să trag concluziile. Ceea ce este frapant și ceea ce trebuie pus în uh, relief sau în lumină este absența legislației comunitare în acest uh, domeniu. Putem să ne întrebăm de ce se întâmplă acest lucru. De ce firmele private de securitate nu intră în uh, area de aplicare a directivei servicii, cea din 2006, de exemplu? Au existat uh, propuneri sau trebuiau să existe propuneri uh, în ce privește serviciile de securitate um, oferite transportului de bani, valori, etc. Aceste lucruri însă nu s-au întâmplat, aceste propuneri nu au văzut lumina zilei. Iar Parlamentul European a adresat o întrebare Comisiei. Anumiți parlamentari regretă faptul că în Europa avem o legislație extrem de fragmentară și Parlamentul European cere Comisiei să facă ceva pentru a evita riscul ca uh, să se ajungă la situația în care se va aplica doar cel mai mic numitor comun în această materie. Mă refer aici la exportul de bunuri cu scop dublu. Mă refer apoi la regulamentul 428 al Consiliului din 2009. Ei bine, acest regulament, 428 per 2009, se referă la exportul de bunuri cu scop dublu, utilizare dublă și vizează situația în care uh, s-ar deplasa uh, persoane în străinătate și care ar antrena în străinătate anumite firme la folosirea anumitor produse, aceste persoane și entități să nu fie considerate ele însele firme subcontractante, iar în directiva uh, 2043 a Consiliului și a Parlamentului se reia aceeași problematică, dar numai în lumina sau în ce privește importurile exporturile intracomunitare, lăsând deoparte problema a ceea ce se întâmplă în afara Uniunii Europene. Iată, trebuie să ne întrebăm dacă, într-adevăr, avem nevoie de un cadru legislativ în acest sens. Eu zic că da. Și ar trebui să facem și o distinție între o reglementare pe plan comunitar pentru serviciile care sunt prestate pe teritoriul Uniunii Europene și o reglementare care se referă la acele servicii care sunt furnizate în străinătate, în afara granițelor comunitare. Și așa cum vă spuneam, în ceea ce privește acele servicii pe plan intern, reglementările în materie uh, trebuie să vizeze sau să fie uh, cu precădere, după cum am spus, de nivel comunitar. În lipsa acestora, uh, suntem pe cale să încălcăm libertatea de uh, înființare a unei firme în lumina directivei serviciilor. Vă spuneam că situația este extrem de pestriță, avem situații foarte restrictive sau legislații restrictive și altele foarte, foarte laxiste. Așa că anumite firme ar putea să profite de aceste discrepanțe, să profite de această lipsă de armonizare. Deci ar fi bine să avem, prin procedura ordinară, uh, niște acte legislative care să uh, poată să implice cele trei instituții. Mă refer aici și la uh, invocarea Tratatului de Funcționare a Uniunii Europene, articolul 292. Însă, ar putea fi aici vorba de un instrument uh, eventual acesta să ia forma unei directive, dacă nu, să existe totuși o recomandare a Consiliului și aceasta ar însemna practica să ajungem într-adevăr la armonizare între diferitele state membre. Și am putea de asemenea să ne gândim la reglementarea serviciilor furnizate în străinătate. Deci am avea o decizie a Consiliului în sensul articolului 29 din tratat care să definească poziția UE în ceea ce privește un aspect cât se poate de specific. Ar fi vorba aici de un instrument constrângător din punct de vedere juridic sau eventual am putea să ne gândim la ceva neconstrângător, de exemplu un cod de conduită, care ar putea fi adoptat de către Consiliu ca și o, conclu- o anexă la concluziile sale și să nu uităm de asemenea că în ceea ce privește reglementarea exportului de arme am început cu un astfel de cod deontologic de conduită uh, care a dus mai apoi la o reglementare cu caracter obligatoriu din punct de vedere juridic. Concluziile mele, deci. Le seguenti. Ormai i contractors... Concluziile sunt următoare. următoarele. Acești uh, contractori, aceste firme private, cum doriți să le numiți, uh, au devenit niște protagoniști permanenți pe arena mondială, deoarece ei au operațiuni de menținere a păcii, asigurarea păcii, um, operațiuni post-conflict și așa mai departe. Chiar și ONG-urile recurg la asemenea companii private atunci când trebuie să îndeplinească tot felul de activități în uh, zone periculoase. Cred că și companiile de expediție pot face apel la acești uh, contractori, de exemplu, în combaterea pirateriei. După părerea mea, există însă niște condiții uh, minime, esențiale, ce trebuie impuse acestor companii. Mai întâi, orice companie de securitate trebuie să respecte cu scrupulozitate drepturile omului și dreptul internațional umanitar. o astfel de companie nu poate să participe în mod direct la ostilități. În al doilea rând, în al treilea rând, trebuie să existe neapărat un sistem de monitorizare și supraveghere care să ne permite să ne asigurăm că se respectă regulile și, în fine, cum ziceam, să existe un fel de reglementare la nivelul Uniunii Europene cât mai curând posibil. Asta în așteptarea unor uh, reguli, unor norme cu caracter obligatoriu din punct de vedere juridic. Cam uh, atâta, cred. Am uh, încheiat și sunt gata să răspund la întrebări. Mulțumesc. Președintele, vă mulțumim, domnule profesor. Urmează la cuvânt domnul profesor Branovici. Mulțumesc. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, vorbitorilor din acest grup li s-a cerut să examineze cât de adecvat este cadrul juridic în ce privește aceste companii uh, de securitate private și în ce condiții ar fi uh, de dorit să folosim aceste companii și dacă ar fi rentabil. Eu în câteva minute voi încerca să punctez câteva aspecte cheie și să vă spun atenției câteva aspecte ce ar trebui considerate înainte de angajarea unor astfel de companii. Voi începe cu câteva remarce generale, două ipoteze ce există în legătură cu externalizarea acestor servicii și voi uh, accentua importanța statutului de client. După care vă voi spune mai multe despre externalizare, despre uh, um, procedurile de urgență și apoi problemele legate de alocarea serviciilor. Atunci când vorbim despre externalizare, trebuie să știm că sectorul privat se adaptează mereu la modificarea, modificările apărute în cererea pe piață. Ei dau ceea ce cer clienții și uh, știu că multe companii au spus noi dăm guvernului orice ne cere, construim școli dacă e nevoie. Prin urmare, clientul este cel care trebuie să definească ce trebuie sau nu externalizat. Pe baza acestor ipoteze, voi uh, sublinia două argumente despre uh, oportunitatea contractării acestor servicii către companii private. Mai întâi, dacă vrem ca aceste procese de externalizare să fie rentabile, avem nevoie de o abordare integrată a externalizării. Și apoi clienții trebuie să se folosească pe deplin de statutul lor de um, client atunci când uh, comandă asemenea servicii. Trebuie mai întâi să definim uh, scopul și amploarea oricăror misiuni și a contractării. Știu că în ultimii ani Uniunea Europeană a avut foarte multe astfel de misiuni, misiuni ale corpurilor de poliție, de menținerea păcii și astăzi uh, Uniunea Europeană are o gamă destul de diversificată a modalităților prin care se poate angaja în astfel de misiuni. Totuși, uh, în ce privește contractarea acestor companii de securitate private, de multe ori știu că um, întregul proces uh, se desfășoară cumva ad hoc. Adică companiile sunt angajate pentru scopuri care nu făceau parte din uh, mandatul lor inițial sau uh, pentru uh, activități ce au fost raționalizate după războiul rece. Dar pentru ca această contractare să fie eficientă și rentabilă, ar trebui ca uh, companiile acestea contractate să fie incluse și ele în forța totală și să facă parte din strategiile de pregătire și performanță. Știu că anul acesta Uniunea Europeană a văzut că contractarea de asemenea de companii uh, private în misiuni precum uh, cele din Irak și Afganistan presupun costuri foarte mari. Se uh, arată clar că și uh, forțele proprii ale Uniunii Europene pot face aceleași uh, misiuni, uh, jandarmeria, corpurile de poliție sunt acolo pe teren, deci e nevoie de o planificare mai bună. Cred că ar trebui să începem în orice astfel de uh, proces cu o evaluare a forțelor existente și să vedem dacă nu ar fi mai bine să punem aceste forțe în comun și dacă nu, să apelăm la externalizare. Dacă, subliniez dacă, uh, decidem să contractăm resurse de pe piață, aceste companii private ar trebui să fie incluse și ele în orice calcule referitoare la desfășurarea forțelor, de la început până la sfârșit. De deci ce e nevoie pentru uh, un astfel de proces? E nevoie de um, proceduri de achiziție foarte clare. Dacă ne gândim la realitățile uh, contractării, ne dăm seama că foarte adesea în operațiunile internaționale de gestionare a crizelor rentabilitatea nu este uh, garantată pentru că foarte adesea apar uh, creșteri foarte mari ale prețurilor pe teren, costuri neașteptate și uh, apar uh, tot felul de Uh, plângeri și de acuzații împotriva uh, forțelor private în uh, Irak, în Afganistan, în Bosnia. Exemple nenumărate care ne arată un singur lucru. Dacă vrem ca externalizarea să fie eficientă, trebuie să procedăm mai rațional. Eșecul Uh, eșecul SUA uh, ar putea servi drept un model foarte bun pentru Uniunea Europeană și într-un uh, raport recent publicat săptămâna trecută, Comisia care analizează evenimentele din Irak și Afganistan pornește de la două premise. Mai întâi, cum să îmbunătățim rezultatele companiilor private și um, sau decajat de acolo patru concluzii. Mai întâi trebuie să omogenizăm cererile, pentru că foarte adesea uh, există aceleași servicii furnizate de mai multe companii. Și am văzut același lucru și la misiunile UE. Mai multe state vin cu aceleași uh, servicii. Ar fi mai bine să avem o omogenizare și din partea cererii și pentru a îmbunătăți rezultatele. O cerere precis formulată dă rezultate mult mai bune, pentru că atunci uh, generează concurență din partea furnizorilor. Deci să ne folosim de acest avantaj. Apoi mai sunt contractele de tip omnibus, prin care se uh, oferă toate serviciile. Am văzut că și acest tip este o modalitate bună de a omogeniza cererea și uh, de a face o planificare înainte de desfășurarea forțelor. Dar e nevoie de informații despre baza industrială, despre cum se pot îmbunătăți termenii și condițiile contractuale. Apoi, trebuie să putem monitoriza contractorii la fața locului, pe teren, dacă nu se poate face cercetarea penală, dacă nu se poate aplica dreptul internațional, asta este responsabilitatea clientului. El trebuie să compenseze vidul juridic, mai ales dacă vrea să evite costurile politice ce ar putea apărea în urma unor um, comportamente greșite. Deci, uh, în primul rând, trebuie să îi ascultăm pe cei care operează acolo la nivel local, care cunosc cel mai bine nevoile. Astfel putem uh, construi un uh, raport foarte bun între costuri și uh, serviciile furnizate. Trebuie să îi recompensăm pe cei care au rezultate bune și invers pe cei care nu. Trebuie să existe o conștientizare mai clară a costurilor din partea clientului trebuie să facem achiziții, uh, să facem formare și chiar să restricționăm bugetul dacă e nevoie. Dar cum se ajunge până aici? Răspunsul meu ar fi să existe o coordonare, o strategie coordonată a contractării. Mai întâi, să tratăm uh, contractorul ca o, o funcție, contractarea ca o funcție organizațională. În al doilea rând, să înființăm niște oficii de coordonare a contractării, să existe competențe clare de partea tuturor. Aceste oficii ar putea fi un fel de mecanism de interfață, de asigurarea coordonării, permit monitorizarea companiilor private și, dacă e nevoie, pot iniția schimbări. Dar pentru a exista competențele necesare, trebuie să existe și Uh, cerințe de achiziție de competențe, adică să instruim personalul. Apoi, deși uh, în contractările europene nu uh, se practică mai mult plafoanele și nu raporturile cost-beneficii, ne-am dat seama că de foarte multe ori um, contractele încheiate nu sunt rentabile. Deci trebuie să evităm um, plusurile acelea neprevăzute. Dacă este timp să prevedem uh, toate posibilitățile, să optăm pentru contracte cu preț fix. Și apoi, dacă creăm o bază de date a furnizorilor, uh, putem să evaluăm performanța lor în timp. Există o așa numită bază de date SPOT care este implementată în SUA și care ar putea servi drept model despre cum ar trebui să arate sau nu o astfel de bază de date. Deci există aceste probleme practice, pe lângă care mai trebuie să amintim modul în care ar trebui să folosim aceste companii private de securitate. Există externalități negative, o, un fel de problemă de orizont temporal, adică cu cât ne bazăm mai mult pe securitate privată într-un conflict, cu atât e mai mare probabilitatea să apară externalități negative, adică fraudă sau activitatea infracțională. Soldații de pe teren încep să cunoască mediul în care operează și pot identifica oportunități de activități legale. Sigur, nu înseamnă că e un tipar generalizat, dar știu că există exemple de companii cu reputație foarte bună, care își controlează foarte bine angajații și care se pot confrunta cu astfel de riscuri. Dar dacă vrem să existe rentabilitate și să reducem astfel de externalități negative, trebuie să reducem orizontul de timp. Să încercăm prin operațiunile noastre să îmbunătățim capacitățile statului și să transformăm aceste mijloace private în capacități publice. De exemplu, conceptul de formare a formatorilor care există deja în Afganistan, în instruirea forțelor de poliție locale, reprezintă un exemplu bun de abordare durabilă despre cum uh, construim capacități locale și despre cum putem uh, contracta sau externaliza astfel de servicii militare. Ideea este foarte simplă și eficientă. Începi formarea cu, să zicem, 10 astfel de contractori care antrenează un batalion sau o unitate de poliție și, în același timp, uh, instruiești și uh, ofițeri individuali care pot deveni la rândul lor formatori. Deci, pe termen lung, reducem uh, necesitatea abordării, uh, apelării la companii private, deoarece compa- construim uh, capacități publice durabile. Uh, știm că um, guvernul irachian dorește să interzică prezența companiilor străine private pe teritoriul lor. Dar există și alte probleme, nu doar uh, probleme locale. Sigur că strategic e foarte bine să folosim uh, furnizori uh, locali, deoarece ei au cunoștințe foarte bune despre mediul, despre actorii sau despre rețele și pentru că au autoritate în mod tradițional. Taborul de la Wiesenbad a fost a dat rezultate foarte bune în acest sens. Un alt avantaj ar fi pentru că, acela pentru că piața este capabilă să absoarbă uh, oameni care au o pregătire specifică, pregătire militară sau polițienescă și care nu și-au găsit uh, o slujbă. Putem uh, eventual uh, să construim companii de securitate care să angajeze foști ofițeri, foști militari. În Angola știu, de exemplu, um, un um, fel de situație opusă, negativă. Știu că forțele milițienești armate încearcă să recruteze astfel de oameni pentru ca ei să nu ajungă la uh, forțele internaționale. Deci ar trebui să ne gândim mai bine atunci când facem o demobilizare a forțelor armate. Pentru că uh, apare o, un efect negativ pe plan politic. La industria de securitate din Angola este clar că foarte multe companii private de securitate sunt conduse de oficiali de stat sau de foști înalți ofițeri din armată sau poliție. Iar acest lucru este uh, un dezavantaj pentru că uh, duce la construirea unor uh, structuri centriste de tip guvernamental. Și în plus poate contribui la proliferarea armelor ușoare. Nu Uh, nu este deloc uh, productiv și nu creează un uh, grup de resurse umane pe care să le poate folosi apoi statul. Deci, acestea fiind spuse, trebuie să știm că există un risc foarte mare dacă apar astfel de grupări, un risc la adresa misiunilor umanitare internaționale. Și acum câteva remarci în încheiere. După cum arată exemplul american, țările care se gândesc să externalizeze aceste servicii ar trebui să se gândească mai degrabă la măsuri adecvate înainte de contractare. Să nu se bazeze prea mult pe companiile de securitate privată, pentru că astfel ar ajunge într-un blocaj. Pentru că dacă s-ar uh, răzgândi sau uh, ar apărea uh, evenimente adverse, nu se mai poate renunța la companiile contractate. Trebuie să avem o strategie de alocare pragmatică și să investim în capacitățile organizaționale, să monitorizăm și să controlăm acest proces. Și pe lângă aceste aspecte intraorganizaționale, trebuie să mai insistăm și pe reglementări. Pentru că reglementările înseamnă um, fiabilitate și înseamnă și efecte politice și economice pozitive. De exemplu, uh, documentul de la Montreux poate contribui la o raționalizare a industriei prin instituirea unor standarde mai înalte. Efectul pozitiv pentru clienți este că companiile slabe sunt treptat eliminate, astfel încât se vor reduce, sperăm noi, externalitățile negative în timp. Deci, principalul mesaj pe care ar trebui să-l transmitem este că dacă vrem să facem externalizarea, și o spun uh, ca o încurajare, dacă vrem deci ca externalizarea să fie rentabilă economic și politic, trebuie să investim în capacități instituționale și organizaționale înainte. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc foarte mult. Acum uh, am să dau cuvântul uh, celor din sală care doresc să intervină. Doamna Lusing. vielen Dank für die äh, äh, Referate und äh, Vă mulțumesc celor pentru aceste intervenții și vă mulțumesc pentru această audiere. Câteva lucruri legate de principiu. În primul rând, faptul că statul are monopolul asupra violenței mi se pare un lucru logic, bineînțeles, monopolul statului asupra violenței nu înseamnă că nu poți fi atacat și am văzut uh, exemple groaznice, de exemplu, în țara mea în, ultima, în ultimii ani. Însă mi se pare că sunt într-un fel de junglă Aici există o serie de companii private, însă nu pot să văd un lucru comun care să le reunească. Cine raportează cui, cine contractează pe cine. Dacă este vorba de servicii de securitate pentru companii petrolifere, de exemplu, sau servicii de securitate de altă natură, cine este contractantul, cine semnează aceste contracte, dacă ele sunt secrete sau publice, ce oferă acești furnizori de servicii, uh, ține de război mai mult sau de introducerea de arme în zone de criză. Există foarte multe întrebări, atât de multe. Uh, imaginea este atât de complexă, se vorbește și de implicarea CIA și este greu să ai o imagine globală. Bineînțeles că această audiere are loc pentru un motiv. Nu vrem doar să fim eficienți, ci vrem să ne asigurăm că statul de drept este respectat și la fel drepturile omului. Dată fiind imaginea foarte complexă a acordurilor, uh, este bine că există anumite norme și că Uh, vrem să dezvoltăm un codex uh, prin aceste reglementări, însă care este posibilitatea unui cod obligatoriu? De exemplu, dacă un guvern ilegitim este în război cu un alt stat, ce se întâmplă în acest caz? mercenari de oriunde din lume pot să fie angajați și uh, în care să fie implicată o companie multinațională. Cine va fi interlocutorul în momentul în care uh, există, va exista acest cod de conduită? Uh, cine va putea să-i tragă la răspundere pe cei care încalcă regulile? Cum se, poate cum se pot impune reguli obligatorii într-un mm, domeniu atât de mm, variabil? Aș dori să pun câteva întrebări și în legătură cu perspectiva pe termen mediu și lung. Care, care este incidența acestei externalizări în domeniul introducerea unui stat de drept care ar fi externalizarea, uh, care ar fi impactul unei asemenea externalizări în încercarea de a institui un stat de drept. Și, dacă, și mă întreb dacă acest lucru nu cumva contravine obiectivelor pe care și le-a fixat Uniunea Europeană. Externalizarea forței armate publice, nu cumva este o măsură care, pe termen lung, va duce la o diversificare a structurilor organizaționale, la o dizolvare, de fapt, a principiului de stat. Consider de asemenea că există interese divergente în cazul unui conflict. Să luăm un exemplu. Uh, populația dorește ca războiul să ia sfârșit cât mai repede posibil, dar dacă o companie profită în urma războiului, are un interes ca războiul să dureze cât mai mult timp. Și nu trebuie să susținem acest tip de logică. Eu consider că un asemenea cod nu va permite o să ajungem foarte departe. Vă mulțumesc. Ana Gomes. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru această audiere. După cum am văzut, după primele trei intervenții, este o inițiativă utilă. Este urgent ca Parlamentul să știe despre ce este vorba în acest domeniu, ci și să își cunoască avantajele. Noi putem face recomandări Consiliului, pentru că nu se poate continua în acest mod. Doamna Lözing a vorbit despre această junglă și un coleg american a spus că este mai ușor să înființezi o asemenea firmă decât să înființezi un circ. Este mai ușor să înființezi o uh, firmă de securitate decât un circ din punct de vedere al reglementării. Și trebuie să facem ceva la nivel european. Foarte mulți dintre noi, cei de aici, se regăsesc într-o situație paralelă cu cea din situație din economia internațională. După, după ce s-a întâmplat dezastru, încercăm să găsim reglementări pentru a monitoriza și controla situația. Nu cred că avem timp de pierdut. Trebuie să începem acum. Este timpul ca subcomisia noastră să declare tema companiilor private de securitate ca fiind prioritară pentru un raport. Avem aici experți, ați vorbit despre ONU și ce s-a făcut, ați vorbit despre studiile academice, ați vorbit despre organismul de la Geneva. Putem să folosim toate aceste elemente. Lucru, aspect, aspectul este important și pentru industrie Ați putea să-mi dați uh, exemple mai concrete pentru a putea sesiza Consiliul? Ați putea să ne dați exemple concrete unde a fost clar că organismele europene, în special cele care răspund de securitate și apărare și de politica externă a Uniunii, aceste organisme s-au confruntat cu acest tip de dileme și de, cu riscurile implicate. Ați vorbit despre un contract acordat de către un stat membru pentru a asigura protecție împotriva unor războinici în Afganistan. De, de, de asemenea, formarea formatorilor este la fel de importantă. Pentru a, a apela la Consiliu, avem nevoie de exemple concrete. În, în Irak, cine asigură securitatea celor care reprezintă Uniunea Europeană, de exemplu, delegația Uniunii Europene cine asigură securitatea misiunilor de monitorizare a alegerilor. Din nou, am putea primi exemple specifice, dacă nu acum, poate ne le puteți transmite ulterior. Un alt lucru important au fost uh, menționat au fost implicările în ceea ce privește obiectivele pe care și, și le asumă Uniunea Europeană. Conflicte de durată, unde poate există interese divergente între uh, industrie și Uniunea Europeană. Sau dacă cumva se contribuie la proliferarea armelor. Din nou, mi se pare foarte important, important să primim exemple concrete Roberto Gualtieri foarte rapid pentru că aș dori ca cei trei experți să aibă timp pentru a ne răspunde, pentru a ne răspunde. Și suntem puțin în întârziere. Voi fi extrem de sintetic pentru că Ana Gomez a spus uh, majoritatea ideilor pe care vreau să le exprim. mulțumesc celor trei experți pentru prezentări. Vorbim aici despre o realitate care trebuie să fie reglementată, se vorbește despre o junglă în dreptul internațional și eu aș pune câteva întrebări concrete în legătură cu inițiativa Parlamentului European. Ca să nu mai vorbim de ce a spus domnul Ronziti dificultatea găsirii unui cadru juridic în care să fie angajate toate statele arată importanța unei inițiative la nivel european. Domnul Ronziti a vorbit despre caracterul obligatoriu al Convenției Europene a Drepturilor Omului, în inclusiv acțiunile în afara teritoriului Uniunii. Ori dacă ne uităm în tratatul de la Lisabona sau în afara PESC, mă întreb dacă dreptul intern al Uniunii Europene, mă gândesc aici la Carta Drepturilor, drepturilor fundamentale în domeniul JAI, nu cumva se aplică și acțiunilor externe ale Uniunii chiar dacă dreptul internațional primează. Tratatul de la Lisabona nu spune foarte clar despre uh, care legislația are întâietate. Acest lucru m-ar interesa pentru că dumneavoastră își cunoașteți lucrurile îndeaproape. Nu cumva s-ar putea aplica aceste principii și în afara granițelor Uniunii. Acum pentru domnul Branovici la Parlamentul European avem impresia că nu se utilizează foarte bine uh, sum, sumele cheltuite pentru susținerea acestor companii private, dacă ne uităm la bilanțul lucrurilor în Irak sau Afganistan. Noi, la Parlament, am dorit să avem date mai concrete pentru a ne forma o opinie cât mai clară. Și o ultimă intervenție foarte rapidă, domnul Comuțacos. Αναφυσβήτητα αυτό που συζητάμε σήμερα είναι μια pragmaticotita. Και sigur. Vă mulțumesc foarte mult. Vorbim mai despre realitatea de astăzi și nu este suficient să examinăm pur și simplu problema. Avem nevoie de reglementări pentru că nu știm exact care sunt condițiile pe teren. Și există și alte aspecte, cum ar fi suveranitatea. Știu că securitatea poate să aibă legătură cu suveranitatea națională poate fi lăsată o parte atât de importantă a politicii de stat în mâinile unei companii private. Apare după aceea problema statelor eșuate, unde este nevoie să fie folosite uh, companii private pentru a asigura securitatea. Însă angajații acestor companii nu ei sunt uh, responsabili statului sau doar companiei pentru care lucrează? Și dacă nu sunt plătiți pentru munca lor, ce pot să facă pentru a-și asigura drepturile? Dacă statele contractează firme de securitate private, atunci contractele respective ar trebui să fie semnate odată ce s-a acordat o autorizație prealabile, prealabilă. ONU trebuie să își dea acordul printr-o rezoluție. Vorbesc aici în mod teoretic. Există multe probleme în domeniu, cum ar fi piratajul, ce reguli se aplică companiilor private în acest sens, ce mandat primește o companie privată de securitate. Aici eh, există foarte multe întrebări deschise și sper că vom putea să clarificăm puțin lucrurile pentru că este vorba de o problemă extrem de complexă. Vă mulțumesc. Eh, vă acord 3-4 minute de persoană. Domnule Ronțiti, aveți cuvântul. Thank you, thank you very much, Mr. President. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În ceea ce privește răspunderea, prima întrebare, deci, cine este răspunzător? E o chestiune greu de rezolvat, însă, în principiu, putem să spunem că răspunderea revine statului gazdă și revine, răspund, răspund, revinde statului care angajează firma respectivă. Să zicem că statul X care angajează o firmă care acționează în statul Y, statul X este deci cel răspunzător. De asemenea, sunt cazuri în care avem un stat în care o companie este numai registrată, nimic altceva. Însă știm foarte bine că pentru vapoare avem acel pavilion de complezență. Știm bine că pentru multe firme avem și un sediu sau un stat de complezență. Uh, și știm foarte bine că e greu de urmărit uh, această situație și de a trage la răspundere acele state care se pretează la așa ceva. Trebuie să vedem, într-adevăr, dacă aceste firme respectă drepturile omului, dreptul internațional umanitar. Aceste lucruri pot fi făcute, într-adevăr, însă nu trebuie să uităm că e vorba aici de probleme de securitate. Și, și cred că este foarte greu să venim cu o politică prin care unei companii îi se poate trasa ce se întâmplă cu acei care se fac vinovați de crime pe plan internațional. Putem uh, să invocăm niște acorduri. Există deja aceste lucruri. Am văzut uh, ce s-a întâmplat în Irak în cazul forțelor americane, dar și a firmelor contractate de acolo. Uh, la început. E vorba, deci, de acea imunitate care uh, poate fi invocată și lucrurile trebuie să fie precizate. A doua întrebare, uh, și sunt de acord cu ea, v-am mai spus, și anume că trebuie să facem ceva la nivel european deoarece avem și noi misiuni, misiuni în Irak, de exemplu, misiuni de observare a alegerilor și acestea au nevoie de protecție, deci trebuie să facem ceva pe plan european. Însă avem nevoie de o abordare cât se poate de pragmatică. Ați vorbit despre proliferarea armelor favorizată de aceste, aceste firme. Consiliul pentru Drepturile um-, Umane a redactat un raport în care se vorbește despre deținerea de către un angajat al unei astfel de firme de arme atomice, nucleare. Mi se pare uh, mi se pare incredibil că se evocă astfel de lucruri. Ar trebui să se evoce eventual armele chimice, ele pot fi ușor procurate, însă cred că aceste arme nucleare care sunt invocate aici nici n-au ce să caute. Problema principală este cea a universalității acestor convenții. poți să incluzi uh, clauze excelente și foarte frumoase. Asta nu înseamnă nimic dacă statele membre din comunitatea internațională nu vor ratifica convenția respectivă, ea rămânând literă moartă. Domnul Gualtieri a spus ceva cât se poate de adevărat, și anume că trebuie să ne gândim numai la Convenția Europeană privind drepturile omului, dar și la tratat și la Carta Drepturilor Omului care este anexată tratatului. Conform Convenției Europene, există posibilitatea ca aceasta să fie suspendată. Poți să spui că nu vrei să aplici convenția și că dorești să aplici numai acele clauze, prevederi care vizează drepturile minime, de exemplu interzicerea torturii. Acest lucru nu mai este posibil când vine vorba de Lisabona. Când vorbim despre Convenția Europeană privind drepturile omului, trebuie să vedem despre ce situație vorbim, și anume că atunci când un stat acționează în alt stat, există căi de atac la Strasburg, la Curtea privind drepturile omului. Este important să subliniem că există aceste căi de atac și uh, posibilitatea despăgubirii victimelor. Ultima întrebare s-a referit la modul în care Uniunea Europeană poate să oblige aceste companii private să aplice legea. Poți să ai un cod de conduită cât se poate de uniform, dar v-am spus, să zicem, legislația italiană este extrem de restrictivă în acest domeniu. Și în codul nostru penal, articolul 200 80, uh, se spune foarte clar că astfel de persoane nu pot să fie deplasate sau să acționeze uh, sau să se pună în slujba unui stat străin. Se pune întrebarea cine sunt aceste state? În orice caz, legea italiană interzice astfel de lucruri. Și dacă cumva o persoană se face vinoată de, o astfel de, de, de, de un astfel de lucru, când se întoarce în Italia, poate să intre în închisoare. Deci, eu pot să vă spun cât se poate de clar că cred foarte mult în tribunalele naționale, mult mai puțin în jurisdicțiile internaționale care uh, se ocupă de dreptul penal. Vă mulțumesc! Mulțumesc! doamna Buzatu. Mulțumesc! Vreau să concluzionez prin câteva observații. În primul rând, cred că reglementări constrângătoare naționale, internaționale, reprezintă cazul ideal pe care ni-l dorim, deci. Însă, în prezentarea mea, uh, am dorit să spun că instrumentele existente nu răspund provocărilor actuale. Suntem într-un context uh, diferit astăzi. Lucrurile s-au extins, nu vorbim numai despre teritoriul european. Așa că să nu uităm că a reduce încălcările drepturilor omului este exact scopul pe care și-l dorește codul de conduită. Și vreau să fie clar că vorbim despre un cod de conduită care este susținut de reprezentanții industriei, este însă în același timp un, un cod de conduită susținut de toate părțile interesate, inclusiv de societatea civilă. Și în, în uh, convențiile internaționale în dreptul public s-au convenit niște lucruri, s-au uh, subliniat niște obligații. Problema este că acestea nu se aplică direct de companiile contractate. Și mie mi se pare puțin ciudat ca să credem că putem să rezolvăm problema drepturilor omului uh, prin intermediul unui contract, însă cred că este un prim pas pentru că o persoană care nu respectă un contract și poate fi trasă la răspundere în acest sens este un prim pas pentru a remedia până la urmă chestiuni legate de drepturile omului. Este o cale de atac posibilă. Sunt de acord că soluția nu este una ideală, însă dacă luăm principii ale drepturilor omului, cum ar fi neutilizarea forței și caracterul defensiv și anume, de fapt, principiul autoapărării. Acestea sunt lucruri ce țin de drepturile omului, ca și uh, interzicerea torturii, dar și traficul de ființe umane, abuzul sexual, discriminarea, interzicerea muncii copiilor, etc. Și dacă s-ar face în aceeași măsură și dacă s-ar pune la punct niște conturi de conduită legate de ce pot să facă aceste companii și ce nu pot să facă, asta ar duce în practică la scăderea numărului de cazuri de încălcare a drepturilor omului. Deci, este clar că situația este una extrem de diversă pe teren. Avem actori și servicii care, în mod tradiții, tradițional, țin de serviciul public. Altele care pot fi vizate de sectorul privat, în mod direct. Trebuie să plec acum, însă vă mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat și pentru întrebările pe care mi le-ați spus. Mulțumesc foarte mult, domnul Branovici. Mulțumesc, o să vorbesc uh, în limba germană, dacă îmi permiteți. Am uh, Cred că trebuie să facem distincția între uh, aceste companii private de securitate și mercenari. Atunci când am venit aici, am fost protejat de o astfel de companie de securitate. Spun acest lucruri, aceste lucruri pentru că asta are un impact când vine vorba de modul în care abordăm noi situația. Ați pus întrebarea ce înseamnă impact durabil al externalizării. Ei bine, trebuie să facem distincția între acele state care practic nu există, nu-și fac datoria uh, în materie de securitate și statele democratice, cu democrații mature, care vedem foarte bine Uh, au uh, um, companii private de securitate care acționează pe teritoriul lor îndeplinind anumite sarcini și care, practic, uh, vin să completeze serviciile de securitate oferite în mod natural de aceste state. Trebuie să ne întrebăm apoi dacă există training care se oferă, dacă sunt folosite în scopuri militare, dacă sunt trimise în lupte, în focul luptelor, uh, Acestea sunt genul de, acesta e genul de întrebări care se poate pune. Și care este dezvoltarea durabilă al unor astfel de inițiative? Întrebarea este una empirică, este una deschisă, avem nevoie de cercetări în continuare pentru că nu avem încă un răspuns foarte clar. Am uh, văzut probleme în anumite state legate de mm, controlul legislației și poate că există și o bază democratică uh, legată de tragerea la răspundere și aici mă refer direct la codul de conduită și să nu uităm că s-ar putea să pierdem capacități pe termen lung dacă această externalizare scapă de sub control. Iată de ce. Bineînțeles că a controla propria securitate este situația ideală, însă în orice caz avem nevoie de transparență. Cred că Statele Unite se îndreaptă pe calea cea bună, pentru că ei au început să uh, facă publice și transparente procedurile de achiziții și contractele din acest domeniu. Totul va depinde de cât de proactive sunt statele în această materie, dar și de cum se va mișca uh, Comunitatea Internațională în privința reglementărilor. Acestea sunt absolut esențiale, mai cu seamă pentru statele, să zicem, slabe, care nu își pot asigura propriile controle. Domnul Gualtieri, acum, mi-ați pus întrebarea legată de costuri. Când am pregătit această audiere, am uh, dorit să aflu mai multe lucruri în acest sens și m-am uitat la misiunile CPST. Nu prea am găsit mare lucru, totuși. O misiune în Palestina avea date Ă, am văzut, acolo am găsit date pentru anul 2009 și 2010. Dacă știți cum stau lucrurile, vă veți da seama că aceste date sunt absolut insuficiente pentru a realiza o adevărată activ, ă, analiză cost-eficacitate. Și tot așa m-am uitat pe datele legate de bugete, însă am primit numai date consolidate de la toate bugetele misiunilor așa că habar nu am cât s-a cheltuit în mod specific pe activități de securitate privată. Și este exact ceea ce vă spuneam, și anume că trebuie să investim mai mult în instituțiile care se ocupă cu uh, licitațiile și achizițiile publice. Avem nevoie de date care sunt culese, care sunt consolidate și care ne spun foarte clar cât s-a cheltuit în sectorul public pe securitate, cât s-a cheltuit în cel privat și apoi să facem o analiză. Mulțumesc! Vă mulțumesc tuturor, tuturor celor care ați intervenit. Am să vă cer doar un minut de pauză pentru a îi conduce pe cei care ne părsesc acum. Am să îi uh, dau cuvântul uh, colegului meu, Mavr Nicolas, care va asigura președinția. Yeah? You are conscious quite, yeah.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

Trecem la cea de-a doua parte. O să urez bun venit uh, celor care fac parte din al doilea grup de discuții. Am ascultat, uh, vom asculta de fapt pe reprezentanții companiilor, domnul Andy Bearport, director general de la Asociația Britanică a Companiilor Private de Securitate și domnul Michael Clark, director pentru relații publice la G4S. Le dau cuvântul imediat. O să vă rog să vă începeți prezentările. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule președinte! Doamnelor și domnilor, în prezentarea mea succintă mă voi referi la două lucruri. Mai întâi o să încercăm să vedem dacă noi, europenii, vom uh, utiliza mai mult companiile private de securitate, așa cum s-a descris, și în a doua parte voi vorbi despre cele trei condiții care trebuie să fie îndeplinite dacă vrem ca activitatea noastră să fie eficientă. Începând cu primul lucru, aș spune că noi deja folosim companii private de securitate și vom vedea că ele vor fi folosite tot mai mult în operațiunile viitoare. De ce? Din două motive simple. Mai întâi, pentru că Există o cerere crescândă pentru astfel de operațiuni. După sfârșitul războiului rece s-a constatat o scădere a conflictelor interstatale și a numărului de decese cauzate de ele, dar, în același timp, s-a văzut o creștere a conflictelor intrastatale și uh, o scădere a gradului de securitate. De asemenea, s-au redus forțele armate de stat în statele Uniunii Europene, ceea ce înseamnă că capacitatea de a reacționa la aceste probleme, capacitatea statelor, este redusă. Prin urmare, avem uh, o cerere în creștere și o ofertă în scădere. Iată de ce ce am constatat în ultimii 5 ani uh, va fi valabil și pentru următorii 10-15 ani, adică o utilizare tot mai mare a companiilor private de securitate. Presupunând că acestea sunt corecte, și eu cred că sunt, se pune următoarea întrebare. Cum folosim aceste companii private de securitate? Pentru că am văzut că deja le folosim. Ei, date fiind uh, cunoștințele mele, aș putea spune că Europa, ca o instituție, trebuie să se asigure că se îndeplinesc trei condiții cheie atunci când recurge la astfel de companii. Prima este o claritate a sarcinilor, a doua se referă la o reglementare sau un regulament uh, eficient și aplicabil și, în al treilea rând, stilul operațiunii. Haideți să le luăm pe rând. Claritatea sarcinii. Companiile private de securitate, spre deosebire de companiile militare private, pentru că avem uh, astfel de distinții, deci companiile private de securitate oferă doar servicii de protecție, protejează obiective sau oameni. Ele nu au și servicii ofensive, nici nu ar trebui. Activitățile ofensive ar trebui să rămână la latitudinea uh, statelor naționale și a forțelor lor armate. E general acceptat. Însă, cei care analizează mai îndeaproape problema vor ajunge foarte repede la concluzia că există și o zonă gri între ofensivă și defensivă. Iar cei care au studiat operațiunile SUA din Irak, unde m-am aflat și eu, sau din Afganistan, vor putea spune că în unele cazuri aceste activități uh, nu mai sunt de defensivă, ci clar de ofensivă. Deci, trebuie să definim sarcina. Dacă noi, europenii, vrem să folosim astfel de companii private de securitate, trebuie să știm clar în ce sarcini, în ce operațiuni le folosim. Pentru că există acel risc de suprapunere cu forțele militare. A doua condiție cheie este să existe un cadru complet de reglementare și clar. Am uh, ascultat uh, intervenții despre reglementările existente și despre codul internațional de conduit elaborat de guvernul elvețian la finele procesului Montreux. Eu aș spune că acest cod de conduită reprezintă un prim pas esențial, dar nimic mai mult, doar un prim pas. Este un uh, document aspirativ, arată lucrurile pe care am vrea să le facem, fără a ne gândi prea mult cum să le facem sau uh, cum vom da socoteală pentru ele. Eu uh, aș avea curajul să spun, chiar și în prezența uneia dintre semnatari, că majoritatea celor care l-au semnat au făcut-o fără a se gândi prea mult. Pentru că o companie bună, și sunt convins că domnul de lângă mine reprezintă o companie bună, înseamnă că deja furnizează servicii la standarde înalte. Dacă ar fi o, vorba de o companie slăbuță, ar ști că nu poate risca să fie tras la răspundere, deci de ce să mai își asume acest risc de a semna uh, codul? Deci, ziceam, codul internațional de conduită reprezintă un prim pas foarte important, dar nimic mai mult. Acum rămâne să acționăm foarte rapid pe trei direcții. Trebuie mai întâi să avem un mecanism de punere în aplicare. Pentru aceasta e nevoie de intervenția și implicarea guvernelor. Niciun regim de autoreglementare nu a fost, n-a avut reușită de 100% nicăieri în istoria Europei. Nu știu de ce ar putea funcționa perfect aici. Deci și guvernele trebuie să participe la acest mecanism de aplicare. În al doilea rând, Codul internațional de bună conduită trebuie să fie extins, trebuie lărgit pentru a include și uh, zonele care chiar contează. Aș sugera că foarte puține țări europene au companii care chiar ar dori să se angajeze în activități ilegale, precum uh, invadarea unor mici state africane. Totuși, aș sugera că există companii de securitate private din Africa și Asia care sunt uh, chiar doritoare să întreprindă astfel de activități. Și după cum ați văzut din cifrele pe care Marie Marini le arăta pe ecran, la acest moment codul este deocamdată un cod americano-european. Dacă vrem ca el să conteze cu adevărat, trebuie să aibă o dimensiune globală și să acopere și alte probleme, precum cele din uh, Africa subsahariană și pe care am văzut că companiile americane și uh, britanice și le-au asumat. În al treilea rând, trebuie să existe un fel de control. Nu-mi place neapărat cuvântul reglementare, dar trebuie să existe un control al indivizilor. Foarte mulți observatori ai acestei industrii și activităților sale au uh, rămas nedumeriți de faptul că cineva care vine de la Bruxelles trebuie să um, aibă un cartonaș pe care se scrie cine este, ce slujbă are și ce intenție are. Dar cineva care merge în Afganistan poate oricând să facă rost de un, uh, o pușcă AK-47 și să facă ce vrea cu ea. Ei bine, eu cred că în viitor vom vedea că majoritatea lucrurilor rele, și nu știu dacă pot să spun neapărat rele în sens empiric, dar majoritatea lucrurilor rele care s-au petrecut, s-au petrecut ca urmare a unor acțiuni individuale, indivizi care au acționat în afara politicilor companiilor lor. Deci, e foarte bine că companiile fac uh, lucrurile așa cum ar trebui, dar asta nu înseamnă că și indivizii se vor conforma pentru că la individ, la nivel individual, există riscul neconformității. Și apoi aș mai spune că noi, uh, Europa, trebuie să fim mai fermi. Lucru care ne lipsește. Trebuie să fim mai fermi atunci când um, reglementăm comportamentul social al companiilor și angajaților lor. Trebuie să fim atenți la ceea ce se numește sensibilitate culturală. Dacă europenii merg în locuri precum Kosovo, Somalia sau chiar Libia, cine știe, în lunile viitoare, noi avem dreptul să fim acolo numai dacă suntem acolo ca să-i ajutăm pe oamenii din acele țări. Nu avem niciun alt fel de drept moral. Iar dacă suntem acolo, avem obligația morală de a lucra în favoarea acelor oameni, pentru interesul lor. Regula generală este că nu respecti interesul acelor oameni dacă conduci uh, mașini de teren la o viteză fenomenală, uh, riscând să calci vreo femeie sau vreun copil în drumul tău. Deci aș spune că noi, europenii, dacă vrem să folosim mai mult aceste companii private de securitate, trebuie să aplicăm și o, anum- o anumită sensibilitate culturală. Deci va trebui să ne asigurăm că respectăm aceste trei condiții când uh, recurgem la astfel de companii. Mulțumesc. Președintele, mulțumim. Următorul vorbitor. Uh, giving me the... Mă mulțumesc foarte mult că mi a dat ocazia să mă adresez dumneavoastră în legătură cu acest uh, subiect. G4S este o companie anglodaneză listată la bursă în Londra și Copenhaga suntem cel mai, cea mai mare firmă de securitate din lume, avem 6.000 de angajați în 20 de state, inclus, în mai mult de 20 de state, inclusiv 22 state membre. Avem o uh, prezență majoră aici, uh, Parlamentul European. Uh, de săptămâna viitoare vom proteja și Comisia, aeroportul din Bruxelles. Recunoaștem că problemele discutate astăzi sunt extrem de importante. Uh, vorbim despre, în special despre zone cu amenințări mari asupra personalului nostru și asupra subiecților. Amenințări atât de mari cât trebuie să uh, ca acești, aceste persoane să poarte arme de foc pentru a se proteja în mod eficient. Bineînțeles că unde folosești arme de foc ai nevoie de reglementări și controle extrem de puternice. Și despre acest lucru vorbim astăzi, despre cum putem să reglementăm în mod eficient industria. Vreau să, să vă explic ce face și ce nu face o firmă privată de securitate. După cum am menționat un antevorbitor, noi acordăm servicii de protecție protejăm oameni și bunuri. Este vorba de o activitate defensivă, de răspundere, răspundem la amenințări și nu întreprindem acțiuni ofensive. Utilizăm forța minimă în orice situație în care trebuie să protejăm persoanele sau bunurile și întotdeauna respectăm legea și drepturile omului asta trebuie să facă o companie privată de securitate și asta facem noi în fiecare zi. O companie privată de securitate nu trebuie să se angajeze în acțiuni militare ofensive. Uh, s-a vorbit aici despre mercenari. Uh, noi considerăm că aceste activități sunt total diferite în care noi nu ne vom implica uh, ingerință în politică, în afaceri de stat, în special servicii ilegale sau care încalcă drepturile omului. Cred că există diferențe foarte clare între ceea ce trebuie și ce nu trebuie să facă o companie privată de securitate. Să vedem de ce sunt folosite companiile private. Clienții noștri principali sunt organizații comerciale, guverne, și organizații non-guvernamentale. Pentru companii și ONG-uri este clar că dacă vor să aibă, aibă activități în zone unde există amenințări fizice, uh, fie că este vorba de ajutoare de dezvoltare sau activități comerciale cum ar fi mineritul, acestea nu pot fi întreprinse fără protecția serviciilor lor. Deseori companiile respective sau ONG-urile nu dețin serviciile de protecție și angajează o firmă privată. Uh, este o altă problemă de ce un stat care are o proprie armată sau organizație cum ar fi ONU, care are acces la forțele armate ale stat, statelor membre, de ce ar folosi o companie, o firmă privată? Câteodată capacitățile pe care le dețin, de exemplu de deminare sau de formare nu sunt suficiente, dar deseori este nevoie de personal suplimentar de protecție pentru a elibera forțele armate sau în momentul în care nu sunt disponibile forțele armate. Poate că într-o misiune comunitară uh, sunt disponibile fonduri necesare, dar nu există personal. Astfel, uh, fondurile pot, pot fi investite în servicii de protecție printr-o firmă privată. Uh, în general suntem mai eficienți din punct de vedere al costului decât uh, forțele armate de stat, pentru că noi acordăm servicii foarte clare, suntem antrenați și echipați pentru serviciile respective, spre deosebire de forțele armate naționale care au uh, foarte multe capabilități și sedii de mm, formare și antrenament extrem de costisitoare. Însă deseori forțele armate pur și simplu nu sunt disponibile pentru a acorda protecția necesară. Recunoaștem că industria are nevoie de o reglementare eficientă. Unele state deja fac acest lucru, Statele Unite din ce în ce mai mult impun condiții stricte asupra contractelor cu firmele private. Regatul Unit reintează în aceeași direcție, însă există lacune și știm cu toții acest lucru. Am vorbit despre un fel de legislație la nivel comunitar și apare întrebarea dacă legislația comunitară va fi eficientă în industrie, pentru că majoritatea operatorilor din industrie activează în afara Uniunii sau firmele și-au sediul în afara Uniunii Europene. Doar 43% dintre firmele private menționate la codul de conduită sunt în Uniunea Europeană. Așadar, mă întreb dacă uh, legislația la nivel comunitar ar fi într-adevăr eficientă. Noi am încercat să umplem lacunele uh, de uh, reglementare printr-un cod internațional care depășește autoreglementarea și implică uh, și guvernele, trei guverne în acest moment, precum și organizații de uh, de organizații ci, ale societății civile care sunt implicate și eu sunt implicat în comitetul de conducere pentru a introduce un mecanism de uh, conformitate, pentru că codul în momentul actual este menționează un set de standarde, dar nu conține sancțiuni. Toți cei implicați sunt hotărâți că trebuie să existe sancțiuni, claritate în legătură cu conformitatea activităților la cod și ar trebui să existe pedepse și uh, să se facă acest lucru public dacă uh, nu se îndeplinesc cerințele codului. Codul este extrem de inclusiv, ține de selectarea personalului, formarea sa, gestionarea personalului, utilizarea armelor, utilizarea forței, respectarea drepturilor omului, raportarea incidentelor, tratarea plângerilor, o serie de aspecte care, dacă ar fi implementate, ar afecta în mod pozitiv calitatea serviciilor pe teren. un punct final în legătură cu problemele maritime, care au fost menționate de mai mulți membri. În acest domeniu se implică din ce în ce mai multe companii private, date fiind problemele cu piratajul în, lângă coastele Somaliei. Apar întrebări legate de care sistem juridic se aplică, cât de multă forță poate să fie folosită. Codul nu se referă la aceste probleme, însă uh, examinăm în momentul actual asemenea uh, extinderi ale codului. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Dacă există întrebări, declarații, doamna Brockton. Vă mulțumesc pentru prezentări care mi s-au părut foarte interesante. Aș face un comentariu general. Ați uh, întrebat care este, care ar putea fi importanța unei legislații europene pentru 43%. Mie mi se pare că 40, 43% din piață reprezintă o cifră destul de semnificativă. Uh, apare însă și altă întrebare de ce să înceapă Europa dacă alte state nu se alătură. Însă dacă noi facem ceva, este mai bine decât nimic. Mai am o întrebare în legătură cu lipsa de responsabilitate a indivizilor. Chiar dacă companiile sau firmele, că deseori este vorba de persoane din, de angajații ai firmelor care comit crime sau ilegalități, cum, cum este posibil ca aceștia să fie responsabili pentru acțiunile lor? Atunci când uh, vorbim despre persoane fizice, trebuie să examinăm ce se întâmplă înainte de a comite un act și după aceea. Dacă uh, iau droguri și beau alcool și împușcă pe cineva, au comis o crimă. Dar dacă această crimă are loc în Afganistan sau Irak, într-un anumit moment, s-ar putea să nu existe un sistem care să îi judece. Însă, multe state au anumite prevederi extrateritoriale. Deci, pentru Regatul Unit, crima este o, un o infracțiune extrateritorială. Deci dacă comiți o crimă în afara Regatului Unit, atunci poți să fii judecat în Anglia pentru acest lucru. Cred că și Germania are asemenea prevederi. Însă acest lucru se întâmplă după evenimentul respectiv și nu este perfect. Pe mulți îi preocupă uh, standardele de recrutare și aprobare a personalului, când, cum sunt aleși acești oameni și dacă există modalități mai bune uh, de a nu recruta pe cineva care uh, va provoca probleme. Toate statele membre sunt în favoarea acestui lucru și companiile sunt pentru asemenea standarde. Problema cea mai uh, presantă în momentul actual este eficiența programelor de screening pentru stres post-traumatic, pentru că aproape fără excepție, angajații acestor companii sunt foști soldați și uh, probabil că au fost expuși la diverse evenimente în cariera lor militară. Întrebarea este dacă un screening pentru uh, stres post-traumatic uh, poate să devină un instrument uh, valoros pentru uh, firmele respective. Toată lumea care a examinat problema știe că nu putem să ajungem la perfecțiune Însă aveți dreptate, dacă nu putem să uh, rezolvăm problema încălzirii climatice, nu înseamnă că nu trebuie să facem nimic. La fel, uh, este mai bine să acționăm, uh, chiar, chiar dacă restul lumii nu se alătură. În același sens, ceea ce încercăm să facem aici sau într-un cod de conduită internațional nu uh, înlocuiește dreptul internațional dacă este vorba de un stat eșuat, întotdeauna apare problema aplicării legii pe teritoriul respectiv. Trebuie să recunoaștem că există probleme fundamentale în lume care nu pot fi rezolvate uh, prin industria privată de securitate. Again, Just to follow up, if you could elaborate... Încă o întrebare, dacă puteți să ne mai explicați în legătură cu uh, inițiativele Regatului Unit în domeniul legislativ. Regatul Unit tocmai a anunțat că vor propune o autoreglementare, însă eu cred că merge dincolo de autoreglementare cu industria din Regatul Unit pentru a monitoriza îndeaproape un cod de conduită care să fie foarte apropiat de codul internațional Uh, contractele vor fi determinate de uh, aderarea la codul respectiv. Nu este vorba de o legislație nouă, va fi undeva între autoreglementare și nouă legislație. Cu toții știm că legislația la nivel național este dificilă pentru că industria își are sediul uh, peste tot în lume și companiile își pot schimba sediul dacă un stat uh, introduce reguli prea restrictive. Unele companii deja s-au relocalizat în altă parte. Într-o altă jurisdicție, unde nu sunt acoperiți de legislația Regatului Unit. Uh, și care state din Uniunea Europeană ar fi mai permisive? Nu este vorba neapărat de state din Uniune pot fi state din afară. Există și alte intervenții? We'll have, we want to say thanks to our guests. Mulțumim invitațiilor pentru informațiile pe care ne le-au prezentat și sperăm că veți reveni uh, la Parlamentul viitor în curând. Și luăm o scurtă pauză înainte de următoarea secțiune. We will start the third panel for today. Începem cu partea a treia, audierii de astăzi. Vorba de abordarea instituțională. Avem un vorbitor din partea din, avem doi vorbitori din partea Serviciului de Acțiune Externă, domnul Kes Klompenhauer, comandant al operațiunilor civile și director CPCC, și domnul Patrick Child, director executiv pentru administrație și finanțe. Imediat dau cuvântul invitațiilor noștri. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur să vorbesc în fața unei audiențe atât de uh, deosebite. Astăzi, ați avut astăzi uh, o după masă plină în care ați discutat problema companiilor private de securitate. Subiectul nu este unul ușor, însă aș dori să vă dau câteva elemente generale. În primul rând, Uniunea Europeană a hotărât să trimite misiuni CPCC în zonele care se confruntă cu probleme de securitate, cum ar fi Irak și Afganistan. Aceasta fiind realitatea. Iar prioritatea noastră este aceea de a asigura că personalul desfășurat lucrează în condiții de securitate. Și pe lângă imperativul moral, există și consecințe juridice în cazul în care nu ne-am asigura de această misiune sau de acest imperativ de a uh, proteja oamenii noștri în timpul misiunilor. Realitatea este că opțiunile noastre nu sunt foarte numeroase, opțiuni legate de protecția personalului. În primul rând, statele membre ar putea să se ocupe de aceste aspecte. O a doua opțiune ar însemna ca misiunea să contracteze personal specific în acest sens, apoi să se angajeze o companie de securitate privată și dacă niciuna dintre aceste opțiuni nu funcționează, misiunea trebuie să fie terminată. Pur și simplu, forțele locale polițienești uh, nu reușesc să asigure securitatea în acest moment în aceste zone, situația se poate schimba. Însă, tocmai ne aflăm acolo pentru că uh, situația este una uh, gravă, mm, situație în care forțele statului practic nu sunt prezente, iar forțele de poliție uh, pur și simplu nu pot să asigure securitatea. Nu ne putem, deci, baza noi ca ei să ne asigure nouă securitatea. Mai sunt și probleme legate deci, pe lângă logistică, avem și probleme uh, politice, uh, iar în ceea ce privește analiza cost-beneficiu, s-a constatat că firmele private sunt în general mai ieftine ca opțiune decât celelalte opțiuni evocate. Mai este și problema fezabilității. Nu toate opțiunile invocate sunt fezabile. Și mai este un principiu important, și anume contextul în care se desfășoară misiunea. Aceasta determină nivelul cheltuielilor de securitate. Când mă refer la context, mă refer în primul rând la mandatul pe care îl are misiunea. Misiunea trebuie să facă o serie de lucruri în anumite regiuni sau provincii unde este desfășurată și cealaltă parte se referă la mediul de securitate, care deseori este considerat ca fiind foarte riscant sau chiar ostil. Acești factori, mandatul misiunii care ne spune ce trebuie să facă oamenii și cum să se deplaseze și contextul de securitate determină nivelul cheltuielilor. Există într-adevăr temeri legate de proveniența acestor companii și de lipsa reglementărilor în acest domeniu și încercăm împreună să răspundem acestor temeri, să le atenuăm prin proceduri de achiziții publice transparente, prin proceduri de manageriale solide, prin supravegherea atentă a companiilor cu care lucrăm. În sfârșit, la serviciul de acțiune externă avem o abordare unică legată de riscul de securitate pentru stat, riscul pentru personal care se află în uh, misiuni sau în delegații. Iar contextul, contextele diferite despre care v-am vorbit, vor determina și costuri diferite. Iată, mă opresc aici cu remarcile generale și poate să dau, am să dau cuvântul colegului Patrick Child. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, Case! Vreau să adaug și punctul de vedere sau perspectiva legată de delegațiile UE. În, prezent, în trecut era vorba despre delegațiile Comisiei, acum e vorba de delegații Uniunii Europene și aici avem uh, provocări asemănătoare în ceea ce privește protecția și siguranța stafului nostru și a bunurilor pe care le deținem în țările unde suntem prezenți. Uh, și seamănă aceste lucruri cu provocările pe care ni le-a semnalat uh, Kloppenhauer în ce privește misiunile. Acum uh, pot să vă spun că avem o abordare similară în ceea ce privește evaluarea riscului și îndatoria um, pe care noi avem de a asigura protecția personalului nostru. Lucrăm cu companii private de securitate Uh, în, moment, în zonele care, într-adevăr, sunt extrem de riscante și unde ne trebuie un nivel de protecție destul de ridicat pentru protecția, după cum am spus, a personalului, a clădirilor, a locuințelor acestora și apoi și protecția personală a șefului delegației uneori. E vorba aici de contracte pe care le închem cu firmele private de securitate în urma unor proceduri de achiziții publice care sunt făcute conform reglementărilor. Avem proceduri de, de, de, deci de licitații competitive, așa cum se întâmplă și pentru misiuni și pentru fiecare caz se definesc nevoi specifice în țara vizată, având în vedere și activitățile desfășurate de delegația respectivă. Serviciul de Acțiune Externă este o organizație nou născută și cred că este un moment excelent de a vorbi uh, despre aceste lucruri, inclusiv având în vedere pers persoanele care participă la această dezbatere. Într-adevăr, ne gândim și noi și dorim să uh, răspundem uh, în viitor nevoilor de protecție ale personalului nostru sau la nivelul misiunilor. Aceste lucruri ne interesează. După cum am spus, abordările sunt asemănătoare. În orice caz, având în vedere faptul că doamna Cathy Ashton a pus mare preț pe securitatea și siguranța persoanelor care acționează în numele, noastre, în numele nostru în uh, zone extrem de dificile, cred că nu ne permitem, nu ne putem permite să eșuăm și dorim uh, și facem aceste evaluări și lucrăm cu Departamentul Securitate din serviciu și pot să vă dau asigurări că avem uh, resurse uh, excelente în acest sens. Personalul nostru este foarte bine protejat și bineînțeles că nu dorim nici să facem risipă de la bugetul comunitar. Vă mulțumesc! Întrebări? Vă rog! Mulțumesc, domnule Child. Mulțumesc, domnule Kloppenhauer, că ați revenit printre noi. Am câteva întrebări. Ați vorbit despre prima opțiune, și anume ca statele membre să asigure protecția. Cât de des ați, ați a făcut apel la state și cât de des ați obținut aceste servicii? Le-ați cerut într-adevăr statelor membre și cât de des să asigure protecția personalului? A doua întrebare. Mod, momentul în care uh, apelați la firmele private, cum evaluați uh, ofertele? Și apoi, în ceea ce privește apelul la firmele private, cum organizați aceste achiziții publice? Uh, aveți uh, pur și simplu o licitație deschisă sau aveți o listă închisă uh, despre care alegeți în mod tradițional sau vă bazați numai pe prețul cel mai mic? Ce fel de cod de conduită folosiți, de exemplu? Folosiți numai firme care au semnat codul de conduită internațional sau aveți și alte criterii care vă determină să alegeți anumite firme de securitate? Mulțumesc. Mulțumesc pentru întrebări, spune domnul Klompenhauer. În ceea ce privește statele membre, chestiunea este următoare. Personalul necesar nu este foarte numeros. Iar tipul de activități care trebuie să fie asigurate uh, Uh, protecția uh, și siguranța, uh, paza. Aceste sarcini nu prea interesează statele membre. Statele membre sunt interesate mai mult în trimiterea în misiunea unor persoane sau unui personal de nivel mai ridicat, senior. Deci nu prea uh, interesează asigurarea protecției pentru, să zicem, misiunile mai puțin. Zicem. Uh, de profil mai, mai, mai, mai, mai ridicat. Mai sunt și alte chestiuni în discuție. A avea personalul necesar și echipamentul necesar reprezintă niște costuri pentru statele membre dacă ar fi să le procure. Pentru că bugetul comunitar nu rambursează decât o parte din aceste cheltuieli. Și deci, uh, noi știm de fapt care este poziția statelor membre și anume că statele membre nu își doresc să asigure astfel de activități. Sistemul de achiziții și de contracte. Nu mă ocup de acest lucru, dar am înțeles că există o selecție a firmelor și în funcție de reputația de care se bucură. Și avem un contract în care se precizează lucruri cum ar fi drepturile omului. Deci există astfel de clauze. Am înțeles că nu toate companiile, Uniunea Europeană nu este eh, parte din codul de conduită, internațional, de aceea este greu să-l invocăm în mod explicit, însă avem clauze legate de drepturile omului, aplicarea corectă a legislației și așa mai departe. De asemenea, este vorba și de statutul companiilor inclusiv de soliditatea lor financiară, de, de, de reputația, reputația Consiliului de Administrație, a bunei guvernanțe, asigurări uh, solide în caz de probleme. Iată, prin procesul de contractare încercăm să respectăm o serie de standarde în acest sens. În ceea ce privește acele apeluri la candidatură consolidate în cadrul CPCC, misiunea însăși organizează aceste achiziții. Deci nu putem să spunem că toate contractele pentru toate misiunile sunt reunite și consolidate. Aș dori ca experții să, să se exprime totuși, dar Într-adevăr, avem contracte cadru pentru tot ce înseamnă achiziția de uh, echipamente, cum ar fi mașinile blindate, dar nu pentru companiile care furnizează servicii de securitate. Pentru că mă, gânde- mă gândesc că situațiile sunt foarte diferite de la o zonă la alta. La Kabul nu se întâmplă ce se întâmplă la Bagdad și așa mai departe. Deci, iată cum avem aceste soluții uh, croite pe măsură în funcție de teatrul de operațiuni. Dacă îmi permiteți, pot să vă dau exemplul de la Bagdad, unde uh, ambasada britanică asigură o mare parte din serviciile de securitate misiunii noastre. În ce privește securitatea mobilă, trebuie să avem contracte în plus sau servicii suplimentare. Uh, dar avem deja state membre care pot să ne asigure, să zicem, cazarea sau locuințe în uh, zona verde. Deci, după cum v-am spus, situația diferă mult de la o zonă la alta. Iată răspunsul meu. Mai doriți să mai adăugați ceva? Yeah. Ah, yeah, yeah, I mean, maybe I could just add um, as regards the, the delegation. Aș vrea să adaug ceva în legătură cu delegațiile noastre avem uh, aceeași experiență. Am constatat că statele membre sunt pregătite, sunt uh, entuziaste în a aloca resurse pentru misiunile serviciului nostru, ca și uh, la misiunile PSAC, misiunea din Bagdad, avem un caz, o situație în care împărțim birourile cu ambasada britanică și iată că acolo putem să beneficiem de um, serviciile de securitate asigurate pentru delegația britanică. Dar uh, și plătim, uh, plătim uh, fără niciun fel de reducere, plătim tot costul delegației britanice. Iată un exemplu de astfel de colaborare cu un stat membru. Desigur că evaluăm uh, toate contractele atunci când uh, ele ajung la final și încercăm să tragem învățăminte. Și uh, le folosim atunci când întocmim caietul de sarcini pentru următoarele contracte. Avem deja destul de multă experiență, am tot îmbunătățit caietele de sarcini pentru licitațiile care au loc acum bazându-ne pe experiențele trecute. Am introdus condiții noi. Deci, în principiu, vrem să ne asigurăm că aceste companii private sunt suficient de competente din punct de vedere tehnic pentru a oferi serviciile pe care ni le dorim și că au sisteme de eh, management și guvernare financiară care sunt la standarde ridicate. Apoi, important de amintit este și uh, faptul că sarcina unei companii private de securitate este să ofere o protecție pasivă a obiectivelor, a clădirilor și a personalului nostru și nu să se implice în mod activ. În ce privește licitațiile Suntem uh, în curs de desfășurare în licitații cu uh, grupuri mai mari, ca să zicem așa. Facem un fel de licitație la nivel mondial. Vrem să avem uh, companii pe care să le putem trimite în mai multe locuri și nu să acționăm de la caz la caz cum făceam până acum. Iată, deci o inițiativă nouă. Este adevărat că situațiile sunt diferite de la un loc la altul. Ținem cont de acest lucru. Deoarece nu există un uh, veritabil cadru de reglementare, încercăm să ne asigurăm că aceste companii respectă uh, principiile cheie și le includem în contractele pe care le încheiem cu ei. Alte întrebări? Întreabă președintele. Da, este una. Îmi cer scuze că trebuie să revin. Sunteți uh, britanic, stimate domn? Domnule uh, Child? Uh, mi se pare că um, folosiți așa o expresie foarte frumoasă când vorbiți despre caietul de sarcini. Mă rog, știu că există situații diferite uh, de la caz la caz, uh, nu se seamănă una cu alta și că vă confruntați cu o varietate foarte largă de scenarii. De aceea am închipui că um, companiile de securitate trebuie să vină cu oferte foarte precise în funcție de nevoile noastre. Îmi pare bine că acum se trece la un fel de uh, acord cadru mai larg și uh, mă bucur că se face o evaluare a eficienței cheltuirii fondurilor. Pentru că statele membre sunt uh, cele care participă prin bugetul Uniunii Europene, iar unele participă mai mult decât altele. Poate că ar trebui să fie regândit tot acest mecanism de finanțare astfel încât fiecare să participe în mod egal și uh, să încercăm să apelăm mai mult la capacitățile statelor membre. Ați vorbit despre Irak și despre ambasada britanică. Eu, din câte știu, Uniunea Europeană plătește un preț mult mai mare decât plătesc, de exemplu, danezii pentru aceeași clădire. De ce trebuie să acceptăm un astfel de preț și unde mai uh, este rentabilitatea? Nu știu, uh, se plătește un alt tarif în funcție de delegație, în funcție de uh, caracter transnațional, nu mi se pare acceptabil. Și apoi o altă întrebare în legătură cu codul de conduită. Din câte am înțeles, este un cod ce a fost uh, semnat de către companii. Asta înseamnă că Uniunea Europeană nu poate fi parte și nu poate să îl folosească apoi ca un criteriu. Sigur, asta nu înseamnă că trebuie să excludem total acest cod. Întrebarea mea este legată de modul în care acest cod poate fi invocat de dumneavoastră atunci când uh, lansați licitații. Și apoi vorbeați despre modul în care evaluați uh, furnizorii. Probabil că veți avea noi caite de sarcini, dar um, pe lângă acestea, cum evaluați uh, companiile cu care veți mai lucra pe viitor? Aveți o listă de companii cu care ați avut experiențe proaste, uh, companii despre care hotărâți că nu vor mai primi contracte europene? Deci cum uh, monitorizați furnizorii și cum concepeți caietul de sarcini pentru următoarele licitații? Apoi, în ce privește personalul de achiziție, cum este el instruit pentru a ține cont de toate problemele pe care le dezbatem noi aici, drepturile omului, responsabilitate și așa mai departe. Sunt ei instruiți în mod special? Sunt familiarizați cu codul de conduită? Deci uh, vreau să știu mai multe despre modul în care sunt uh, instruiți și dacă au competențe speciale. Și o ultimă întrebare. Există vreun cadru general de evaluare a riscurilor pe care să-l folosească SEAE pentru fiecare țară? Îmi cer scuze, v-am bombardat cu întrebări. Vă rog să mă răspundeți totuși. Domnul Klompenhuber, dacă îmi dați voie, am să iau uh, întrebările în ordine inversă și sper ca și colegul meu să mă ajute dacă nu o descurc. În ce privește valoarea a riscurilor, da, există un astfel de cadru pentru misiunile PSAC. Avem evaluări periodice pentru fiecare zone, uneori eh, chiar le împărțim în regiuni. Sigur că riscul nu este același în provincia Kandahar eh, ca în celelalte provincii ale Afganistanului. Deci, eh, ținem cont de faptul că riscurile sunt diferite în nord și în sud. Iar uh, politica noastră de securitate este elaborată pe baza acestor evaluări. Ei, există standarde de securitate ale misiunilor care trebuie să fie implementate și respectate și am început uh, instruirea unor ofițeri uh, de rang superior care participă la aceste misiuni. Este vorba despre um, uh, instruiri ce vizează participarea statelor membre și participarea Uniunii Europene. Ne asigurăm că se respectă drepturile omului și că acest uh, aspect apare și în um, gestionarea securității așa cum trebuie ea aplicată de ofițerul de rang superior. Cam atâtea pot să spun eu, poate că meu Patrick poate spune mai multe. Domnul Child. Da. Aș vrea să adaug ceva în legătură cu utilizarea resurselor statelor membre. Trebuie să arătăm că în multe cazuri statele membre și ele recurg la companii de securitate private, ceea ce arată clar um, penuria cu care ne confruntăm. Avem o lipsă de personal calificat în statele membre. Dar uh, se pare că statele membre sunt destul de deschise și dacă pe baza discuțiilor viitoare vor uh, dori să facă acest lucru, nu cred că va obiecta nimeni din principiu. Experiența noastră de până acum a arătat că, în multe cazuri, s-a eh, singura opțiune disponibilă era licitația și angajarea unor companii private. Ne-ați întrebat de experiența pe care am avut-o cu eh, unele companii, dacă este o listă neagră sau nu. Ei bine, comisia are un fel de listă pe care include companiile pe care le supraveghează și uh, avem unele companii pentru care avem semne de întrebare din experiența noastră recentă pot să vă spun că această licitație cu caracter global pe care am menționat-o mai înainte și din alte licitații am încercat să uh, avem o nouă abordare. Uh, avem uh, acum licitații complet deschise. Înainte aveam o listă de companii care nu aveau dreptul să participe. Acum uh, însă încercăm să obținem uh, tot ce ar mai bun piața. Apoi această nouă așezare a uh, serviciului de acțiune externe, care și el este foarte nou, a dus la crearea unei uh, divizii, unui departament responsabil pentru procedurile de licitație ce înlocuiește structura anterioară. Astfel, sperăm să putem să îi sprijinim mai bine pe cei care desfășoară licitații în acest domeniu și în altele. Și uh, astfel cred că tot ceea ce facem noi va fi mult mai uh, solid. Și apoi, uh, desigur, evaluările de risc uh, sunt uh, mereu la zi, avem uh, evaluări pentru toate țările în care trimitem delegații și măsurile noastre de securitate reflectă riscurile de acolo. Președintele, văd că nu mai sunt întrebări? Ba da. Intervenție fără microfon. Domnul Child, îmi cer scuze că nu am fost mai concret însă, în mod clar, în ce privește codul de conduită, el ne inspiră și credem că principiile incluse acolo sunt uh, perfect logice. Iată de ce, în contractele noastre, includem multe din aceste principii. Chiar dacă, la nivel instituțional, formalizat, uh, Uniunea Europeană nu este parte a acestui cod. Președintele, dacă vorbitorii noștri doresc să mai adauge ceva, le dau ocazia. Dacă nu, le mulțumesc foarte mult pentru prezență, vă mulțumim pentru aceste prezentări și sperăm să reveniți și cu altă ocazie. Aici se încheie ședința.